că dacă am eșua, consecințele economice și sociale ar fi foarte negative și de aceea, încă o dată, îi cer Camerei să voteze pentru raport. Mulțumim și domnului Vidal Quadras. Dezbaterea e închisă. Votul va avea loc mâine la ora prânzului. Și acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, o declarație a Comisiei în ceea ce privește forumul pentru piața unică. Și are cuvântul domnul, com domnul comisar Tali. E comisar. Mr. President, honorable Kommissar. Domnule președinte, stimați membri, criza financiară și economică cu care ne confruntăm ne face uneori să uităm de impactul uman al acesteia. De aceea, trebuie să facem un pas înapoi și să ne gândim la obiectivul fundamental al tuturor uh, reformelor noastre. Bunăstarea socială și economică a tuturor cetățenilor. Trebuie să acceptăm această responsabilitate pentru cetățeni, care sunt consumatori, lucrători uh, și oameni care economisesc, fie că sunt angajați în com- companii mari, mici sau mijlocii, sau lucrează pe control propriu. Toți acești actori simt consecințele șocurilor actuale care uh, fac ca problemele să uh, fie din ce în ce mai stringente. De aceea am organizat acest forum în Cracovia, în forumul pieței unice. Au fost prezente mai mult de o mie de persoane și aproape 10.000 de persoane l-au urmărit. urmărit. În, același, în acest moment îi mulțumesc doamnei Rosatun, doamnei Grec, domn, domnului, Har, domnului Harber și domnului Bușoi Uh, care s-au implicat uh, foarte mult din partea Parlamentului și au fost responsabili pentru succesul forumului. Am vrut să includem toți actorii de pe piața internă, am, a fost un succes și am reușit să tragem două concluzii. Am, am obținut exemple concrete care ne îndeamnă să acționăm pentru a îmbunătăți situația tuturor europenilor în aceste momente de criză și pentru a-i ajuta de asemenea, am reușit să comunicăm direct reformele pe care le întreprindem. Trebuie să încercăm să diseminăm informațiile în legătură cu aceste probleme din, din momentul începerii discutării acestora până la implementare. Sondajul uh, revelează 20 de preocupări principale ale cetățenilor europene în viața lor de zi cu zi se vede că cetățenii și întreprinderile trebuie să fie mai bine informați în legătură cu regulile de piață și ca acestea să fie aplicate mai eficient în ceea ce privește sănătatea, securitatea socială, recunoașterea uh, competențelor, uh, cumpărăturile pe internet și uh, drepturile transfrontaliere. Am luat notă de declarația de la Cracovia în proiect și uh, susținem obiectivele acesteia. Putem să identificăm trei modalități de a acționa. În primul rând, ca piața internă să devină un loc mai sigur pentru cetățenii europeni. Cetățenii trebuie să aibă încredere în piața unică și uh, trebuie să aibă încredere că pot să uh, achiziționeze bunuri mm, din alte state membre, pe internet sau mm, în altă țară. Vrem să încurajăm mobilitatea cetățenilor pe piața internă și să ne asigurăm că, acest, că nu li se pun în cale bariere administrative. Propunerea uh, legislației în ceea ce privește detașarea uh, lucrătorilor trebuie să găsească un echilibru Trebuie să utilizăm mai bine piața unică. Comisia a adoptat ieri un pachet de măsuri și trebuie să se asigure că consumatorii care cumpără bunuri sau servicii din alt stat membru uh, vor avea acces la mecanisme de rezolvare a disputelor, mecanisme alternative de rezolvare a uh, litigiilor. În ceea ce privește comerțul electronic, trebuie să uh, obișnuim cetățenii cu această nouă formă de consum și să încurajăm companiile să utilizeze mai mult acest, acest instrument. În al doilea rând, eh, economia pieței interne trebuie să fie mai dinamică prin implementarea de plină a directivei serviciilor și îmbunătățind eh, circulația bunurilor în Europa, eh, adresându-ne direct mediului de afaceri, îmbunătățind condițiile pentru a duce la creșterea competitivității și uh, pentru a reduce povara administrativă. Există o serie de măsuri administrative pe care le putem lua. Crearea unui brevet unic, care reprezintă un pas înainte uriaș, și alte măsuri pentru a uh, duce la respectarea drepturilor de proprietate intelectuale. IMM-urile trebuie să aibă acces la fonduri uh, Uh, și la credite. Trebuie să simplificăm regulile de contabilitate și pentru achiziții publice. Și în al treilea rând, trebuie să susținem și să facilităm acțiunile publice. În ceea ce privește directivele pentru achiziții publice, acestea trebuie simplificate și trebuie să integrăm uh, problemele de mediu și de sociale și de inovare în proiecte. Trebuie să umplem vidul juridic care Uh, înconjură uh, servi- achiziția de servicii în Europa. Uh, în, în toate fazele. Vrem să reînnoim relația cu părțile terțe pentru a introduce o reciprocitate mai mare în mm, procedura de achiziții publice. Am plasat toate aceste proceduri în cadrul actului pieței unice și trebuie să ne asigurăm că vor fi implementate. Anul 2012 va fi un an crucial pentru aceste reforme. Va fi un moment de răscruce în uh, proiectul nostru de a relansa piața în, la 20 de ani după crearea sa. Vrem să ne implicăm cu toți actorii de pe piața unică pentru un, o săptămână a pieței unice dedicată creșterii. Se vor organiza evenimente locale în fiecare stat membru și un eveniment major la Bruxelles. Contez pe participarea dumneavoastră pentru a, pentru a putea uh, face din această a doua zecea aniversare a pieței unice un succes. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar Dali. Acum intervin vorbitorii numele grupurilor politice și acum din Baden-Württemberg, de unde sunt și eu. Urmează domnul Schwab, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea aceasta prietenoasă. Dragi colegi, pe 3-4 octombrie la Cracovia, la Forumul pentru Piața Unică, domnul comisar Dali a spus deja, au existat peste o mie de participanți și am avut oportunitatea ca în afara Bruselului, într-un uh, oraș de dimensiuni medii, să Uh, discutăm două zile despre chestiuni de actualitate ce țin de piața internă. Uh, și cred că ne-a prins foarte bine acest eveniment, mai ales prin prisma legislației care există în acest domeniu. Domnule comisar, avem aceeași uh, opinie la nivelul grupurilor politice din Parlament. Uh, e nevoie de înlăturarea obstacolelor de pe piața unică, trebuie să soluționăm litigiile, avem nevoie de uh, dezvoltarea comerțului electronic transfrontalier și de promovarea acestuia și trebuie să simplificăm sistemul licitațiilor publice și alocării de contracte publice. Iată că ne-am unit cu toții și, într-adevăr, am dovedit că în documentul uh, său domnul Monti avea dreptate. Nu aveam nevoie în Uniunea Europeană doar de guvernanță economică, ci de, și de o guvernanță unică pe piața europeană. Avem nevoie de unitate de măsură unitară pentru toată lumea, fiindcă la ora actuală există inechități. Domnule președinte, în acest sens doresc să mă concentrez pe concluziile uh, Uh, emise la Cracovia. Secretarul de stat polonez a spus explicit că statele membre ar fi dispuse să accepte mai multe regulamente dacă acestea vin în beneficiul pieței unice. În numele PPE, repet, la elaborarea uh, actului pentru piața unică, noi am spus explicit că vrem ca Comisia să verifice câte din propuneri pot fi transpuse în regulamente. Iar în ceea ce privește soluționarea litigiilor și procedura de soluționare, trebuie ca aceasta să fie accelerată, Comisia e deja pe drumul cel bun, iar nu în ultimul rând trebuie să demontăm birocrația pentru IMM-uri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Schwab. Urmează acum doamna Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, forumul de la Cracovia a fost într-adevăr un succes real și trebuie să-l repetăm, fiindcă lucrurile bune trebuie să fie continuate. În acest sens, doresc să-i mulțumesc domnului lui Grec, fiindcă acesta a avut ideea uh, inițială de a avea un forum în care să adresăm uh, primele 20 de probleme cu care se confruntă cetățenii pe piața unică și asta am și făcut. Am pus în prim plan uh, cetățeanul european, pentru că acesta să înțeleagă că piața unică europeană nu este un concept abstract, ci un, un lucru care are o plus valoare adevărată. Uh, trebuie să am discutat despre recunoașterea reciprocă a calificărilor, despre importanța ca tinerii să aibă posibilitatea să-și deschidă un cont bancar într-un alt stat, fiindcă uneori e dificil. Am discutat despre siguranța juridică în comerțul online, despre ce modernizare trebuie să aibă loc, despre întărirea, consolidarea IMM-urilor și multe, multe altele. Iată, subiecte uh, unde s-a discutat despre problemele ce apar. Trebuie să discutăm despre soluțiile ce ni le oferă viitorul. Uh, și aici, domnule comisar, sunteți direct vizat, fiindcă așteptăm pentru la anul propuneri concrete de soluții. Noi, uh, cei din Parlament și grupul meu, Socialiști Democrat, uh, uh, vă vom însoți cu atitudine critică pozitivă pe drumul acesta. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamne Gebhardt. Acum trei minute, domnul Bușoi. Dear colleagues. Dragi colegi, domnule comisar Dali. Așa cum am spus de mai multe ori, relansarea pieței unice nu ține doar de instituțiile europene. Soluția vine dintr-un dialog mai larg cu toți cei implicați, fie, vorba, fie că e vorba de consumatori, autorități naționale, judecători și așa mai departe. Forumul de la Cracovia a fost un succes. Eu, ca membru al Comisiei IMCO, trebuie să spun că participarea la acest uh, for a fost o experiență extrem de valoroasă. Participații au uh, avut un dialog foarte constructiv și astfel am văzut că, care sunt prioritățile, după părerea lor, în ceea ce privește dezvoltarea pieței unice. Acesta este principalul rezultat de la acest uh, forum. Majoritatea cetățenilor și uneori și unii din noi cred că legislația de pe piața unică e uneori prea tehnică și uneori asta chiar e adevărat. Însă m-am bucurat foarte mult să văd că la acest for au venit cetățeni care și-au spus propria poveste în ceea ce privește piața unică. Asta ne-a arătat clar că piața unică, în primul rând, are de-a face cu cetățenii, cu oamenii obișnuiți, care, din păcate, întâmpină greutăți în atunci când trebuie să se bucure de drepturile pe care le au. Îi mulțumesc președinției poloneze pentru angajamentul luat și pentru declarația de la și faptul că au dus uh, declarația de la Cracovia la Consiliul de Competitivitate. Dacă vrem să schimbăm lucrurile, noi, cele trei instituții, trebuie să dovedim că luăm în serios prioritățile din declarația de la Cracovia și că avem voința de a veni cu soluții eficiente și de a pune în practică. Trebuie să înțelegem că legislația nu are cum să fie eficientă fără o punere în aplicare în timp util în statele membre. Acest forum a fost o excelentă inițiativă care trebuie să continue și pe viitor. E calea pe care trebuie să o luăm pentru a elimina barierele care mai rămân în a, a apropia cetățenii de piața unică. De aceea sunt de acord pentru înființarea unui forum uh, pentru piața unică online, o platformă comună anul viitor. De asemenea, vom sărbători piața unică, 20 de ani și ar trebui să organizăm evenimente în toate statele membre, așa cum s-a propus. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc celor care au uh, participat la organizarea acestui for. Le mulțumesc comisarilor Dali și Barnier Mulțumesc Parlamentului și președinției poloneze și tuturor cetățenilor, întreprinderilor, ONG-urilor și tuturor celorlalți care au făcut ca acest prim forum să fie o adevărată reușită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Bușoi. Domnul Harbour, două minute. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum a spus, ca președinte al Comisiei de resort. Mulțumesc uh, comisarului Dali, care a luat parte la acest forum și a rostit discursul de încheiere. De asemenea, și domnul Barnier a dus o campanie pentru a aduce toate statele europene spre piața internă. Lecțiile care reies din succesul acestui forum și cred că toată lumea consideră că a fost un succes e, sunt uh, următoarele. Uh, totul ține de parteneriat și muncă în echipe. Nu este un rezultat care poate să vină din uh, regulamente de la Bruxelles, după cum a spus Cristian Bușoi. Nu poate fi un rezultat al unui comisar singur. Nu este un rezultat pe care îl pot, uh, la care pot ajunge statele uh, membre singure. Statele membre trebuie să conlucreze mult mai îndeaproape și să facă schimb de informații, să protejeze consumatorii mai bine, să aibă un sistem de rezolvare a litigiilor pe care tocmai l-ați propus, domnule comisar, al dis- disputelor online. Uh, este foarte bine cum am conlucrat pentru acest forum. Președinția poloneză a jucat un rol crucial și este foarte bine, după cum au spus mai mulți colegi, că uh, s-a vorbit la summit despre acest lucru și uh, acest uh, act al pieței unice a reprezentat un punct de primă importanță pe ordinea de zi a summitului european. Însă, principala concluzie este următoarea, că singura problemă restantă în discuțiile cu cei care uh, erau foarte entuziaști în legătură cu piața unică, este cât de puțin comunicăm și câte oportunități există în Uniunea Europeană. Și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră uh, excelentă pe internet care permite comisiei mele să fie auzită uh, în legătură cu piața unică. Mulțumesc, domnule Harper. Urmează domnul Triantafilidis, un minut. Mulțumesc. Va fi foarte important modul în care se va modifica piața unică pentru viitorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să aibă o piață unică în care să se, ține con- să se țină cont de nevoile sociale și economice ale cetățenilor. Trebuie să ținem cont de respectarea drepturilor colective și individuale și să avem și dezvoltare durabilă. Actul pentru piața unică deocamdată nu pare să țină cont de nevoile reale ale cetățenilor. Noi vrem ca în societatea noastră să uh, primeze dreptul potrivit căruia interesul cetățenilor să primeze în fața interesului piețelor. Vrem ca pe piața unică cetățenii noștri să fie protejați, să fie protejate locurile de muncă și toate aceste aspecte să fie prioritare în fața competitivității. Trebuie să evităm situația în care um, continentul european o va lua pe un drum și mai rău. Uh, trebuie ca um, chestiunile sociale să fie mai importante decât profitul. Deci vrem să avem soluții pentru binele întregii omeniri. Mulțumim domnului Filides și acum urmează ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt. Mai întâi doamna Tunund Hohenstein, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc și domnului comisar pentru cuvintele amabile pe care le-a avut pentru cei care s-au implicat în organizarea acestui forum. A fost un eveniment care ne-a dat aripi la propriu zis, ne-a dat aripi tuturor celor care muncim din greu zi de zi pentru a îndepărta barierele care încă mai există pe piața unică. Cu toții vrem ca Uniunea Europeană să aibă un efect benefic asupra consumatorilor, asupra tuturor cetățenilor. Ei sunt cei mai importanți. De asemenea, mulțumesc și comisarului Barnier care s-a implicat în organizarea acestui eveniment și țin să mulțumesc și Direcției Generale pentru Piața Unică, doamnei uh, directoare general. Domnea ei a contribuit foarte mult la succesul acestui forum. A fost o experiență deosebit de, de reușită. Uh, și sunt de acord cu ce au spus uh, predecesorii mei. Da, trebuie să continuăm acest dialog cu societatea. Trebuie să ascultăm, să-i ascultăm pe cetățeni. Declarația de la Cracovia e clară, trebuie să urmărim aceste rezultate. Aș vrea să știu cine a luat decizia de a organiza următorul forum la Bruxelles. Eu știam că nu s-a luat o hotărâre. Această decizie trebuie luată de amândouă instituțiile, de Parlament și de Comisie. Și există și alte propuneri legate de uh, locul unde trebuie să aibă uh, loc următorul forum. Vă mulțumesc, doamnă Tun Hohenstein. Acum domnul Corea de Campus. Uh, președinte, Presidente, comisar Dali, o Domnule președinte, domnule comisar Dali, primul forum Uh, pentru piața unică rezultat în urma raportului grec. Am avut loc la Cracovia, a fost extrem de bun, foarte bine organizat de președinția poloneză, cu autoritățile naționale, locale, regionale, cu societatea civilă. Și acum avem o foaie de parcurs din partea Comisiei, datată 2 aprilie, cu două pârghii foarte importante pentru cele 38 uh, de priorități identificate pe piața unică. Pentru ca piața unică să existe, e nevoie de încredere în acest proiect, de încrederea cetățenilor, de încrederea consumatorilor. Uh, această încredere trebuie promovată însă, pentru că piața unică nu e doar un ghișeu unde cumperi și vinzi. E un loc unde primează dreptul consumatorilor, sănătatea publică, respectarea condițiilor de mediu, dezvoltarea durabilă. Așa că forumul acesta trebuie să uh, vină în beneficiul uh, pieței unice și să aibă loc anual uh, cu din, din ce în ce mai mulți participanți. Mulțumim domnule Coreira de Campos. La final urmează domnul Kožušnik, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În opinia mea, piața, piața unică este singurul instrument care promovează creșterea și ocuparea în Uniunea Europeană, singurul care poate să o facă. Piața unică are deja o istorie în spate, 20 de ani. Forumul de la Cracovia are și el istoria sa. Uh, ideea inițială a unui forum a luat naștere în raportul grec. În timpul dezbaterii cu Roza Tun și cu Mario Monti am zăbovit și eu asupra acestei idei a unui forum. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din comisia noastră IMCO. Eu sunt de părere că acest forum a fost un adevărat succes și ne-a fost confirmat, ceea, ne-a, ne-a, forma acesta ne-a confirmat uh, așteptările, uh, pentru că, iată, am văzut că în cadrul formului Roza Tun s-a dovedit a fi cea mai activă și cea mai, cel mai bun eurodeputat pe problemele de piață internă. Ne-au fost confirmate așteptările. Mulțumim. Uh, începe, do- începe procedura catch de doamna Băsescu

Mulțumim, doamne Țicău. Doamna Galpelci are cuvântul acum. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr! A fórumok... Mulțumesc, domnule președinte. Forumurile de acest gen au un rol foarte important în schimbul de informații și uh, schimbul de bune practici. Uh, obiectivele de dezvoltare și de ocupare pot fi atinse doar dacă Parlamentul European își va asuma rolul care îi se cuvine. Trebuie să găsim un acord până la anul, un acord care să fie transpus în realitate. Pentru că nu, ne putem, nu putem rata această oportunitate. Statele membre trebuie să îndeplinească toate condițiile acordului privind piața unică, inclusiv să uh, Um, dea curs unui flux informațional. Să nu uităm și care este situația IMM-urilor. Acestea trebuie promovate. Până la ora actuală nu s-au aflat în uh, prim plan, însă de data aceasta noi trebuie să intervenim pentru IMM-uri, să reducem povara birocratică. Comisia și-a asumat această sarcină și a spus că va comanda un studiu în ceea ce privește povara birocratică. Mulțumim. Domnul Sikierski are cuvântul acum wyzwań Europy w dobie kryzysu. Mulțumesc, domnule președinte. Printre principalele sfidări pe care le Uniunea Europeană acum pe timp de criză este să sprijine piața unică, deoarece piața unică reprezintă temelia succesului în Uniunea Europeană. Să reamintim că anul acesta Comisia a prezentat un pachet de măsuri pentru a îmbunătăți modul de funcționare al pieței unice. E vorba de uh, actul privind piața unică, de care s-a ocupat cu precădere domnul comisar Barnier. E vorba de niște măsuri care trebuie să-i ajute pe lucrători, să ajute întreprinderile și consumatorii. De la crearea pieței unice cu cele patru priorități, cu cele patru libertăți, au trecut deja 20 de ani, iar potențialul de creștere al acestei piețe încă nu a fost ajuns, atins. E clar, sunt niște măsuri indispensabile pentru ca acest motor principal al economiei europene să poată fi folosit pe deplin. Vă mulțumesc, domnule Sikierski. Se încheie procedura cash de AI cu intervenția domnului Caras. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc doamnei Thun un Hohenstein pentru organizarea primului forum pentru piața unică. Trebuie să avem un forum permanent. Trebuie ca acesta să devină o tradiție europeană și un motor al pieței unice. Piața unică nu e un proiect finalizat. Cele patru libertăți nu sunt implementate. Piața unică oferă potențial de creștere și de ocupare în Uniunea Europeană este de fapt acel potențial de care avem nevoie și trebuie să implementăm piața unică fără niciun fel de barieră, fără niciun fel de obstacol în Europa. Spun că trebuie să facem cu toții tot posibilul pentru ca statele membre să implementeze toate normele europene, să le implementeze fără nici un pic de eroare. Pentru că deocamdată sunt puțin în urmă. Forumul anual pentru piața unică trebuie să elimine lacunele uh, care apar la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Caras. Procedura Catch the Eye se încheie aici și dau cuvântul la final domnului comisar Dali. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați, discuțiile pe care tocmai le-am uh, încheiat sunt uh, deosebit de importante, deoarece arată că ne menținem angajamentul de relansare a pieței unice și de a uh, avea o reacție proactivă la criza actuală. Soluționarea crizei depinde de o piață unică funcțională, care la rândul ei depinde de niște consumatori puternici și uh, de întreprinderi uh, funcționale. Așa cum spuneam la început, noi subliniem aspectele sociale ale pieței unice, deoarece nu putem uh, să uităm că mai mulți participanți uh, alcătuiesc această piață comună. Consumatorii, uh, întreprinderile. Și cel mai important este propășirea cetățenilor. Iar această propășire nu are cum să fie atinsă doar prin niște date statistice, ci printr-o calitate a vieții mai bune, pe care putem să le oferim noi. Așa cum spunea domnul Harbour și sunt complet de acord cu dumnealui, e nevoie de un efort comun. Împreună trebuie să acționăm statele membre, Parlamentul, Comisia, consumatorii, mediul de afaceri, cu toții trebuie să ne implicăm pentru ca piața unică să devină o realitate. Și vă garantez că la comisie suntem 15 comisari care ne-am luat angajamentul în acest domeniu și așteptăm același angajament și din partea Parlamentului European cu acel fast track pentru agenda IMM-urilor. Astfel ne vom simți încurajați să organizăm evenimente asemănătoare și pe viitor. Forumul de la Cracovia nu e nici primul și nici ultimul uh, pe care îl vom organiza. Reușita acestui forum ne arată cât de important este să avem aceste activități uh, pe bază permanentă și cât de important e să încercăm să organizăm o serie de evenimente similare. Nu putem uh, stabili exact frecvența cu care se vor ține aceste evenimente. Și, doamnă Tun, încă nu am uh, ales orașul în care va avea loc următorul forum sau următoarea activitate. Au avut loc niște discuții, însă nu s-a luat nicio decizie deocamdată. Așa cum am spus, e un efort comun. Also in bring... Și asta implică și un dialog comun. Credem că trebuie să continuăm să clădim pe marginea ceea ce am reușit până acum. Și cred că toți acești pași sunt pași în direcția cea bună, către obiectivul pe care ni l-am stabilit, și anume o piață unică extrem de activă. Mulțumim, domnului comisar Dali. În mod excepțional și pentru că a fost lăudată astăzi de două ori, doamna Thun un Hohenstein. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul comisar tocmai a reacționat la comentariile pe care le-am făcut eu. Da, vreau să-mi încerc să-mi termin intervenția precedentă care mi-a fost întreruptă de președinte. Da, sunt de acord cu ce ați spus, domnule comisar. Uh, în legătură cu alegerea orașului în care va avea loc următorul forum. Eu cred că la Bruxelles se vor organiza extrem de multe evenimente. Acest forum de la Cracovia a fost o reușită tocmai pentru că a fost organizat în afara Bruselului. Ne-a permis uh, să ieșim din Bruxelles, ne-a permis să întâlnim oameni pe care nu avem ocazia să întâlnim zilnic. Cei 10.000 de cetățeni care au fost interesați ne arată cât de mulți oameni în general sunt interesați de ce facem. Președintele întrerupe. La final se depune un proiect de rezoluție al un număr de 5 grupuri politice. Dezbaterea e închisă. Mâine va, vom vota. Ultimul punct de pe ordinea de zi, dragi colegi, intervențiile cu durata de un minut, potrivit regulamentului 151, domnul Tăcheș începe. Elnök úr, 91 esztendővel... Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 91 de ani de când s-a încălcat principiul Wilsonian